un pentru asistență electorală între un NDP și un european aici la Bruxelles. Parteneriatul nostru a susținut în mod activ uh, parlamentele uh, din lume. Și uh, nu mă refer doar la executive, deci și la parlamente ceea ce probabil e un subiect uh, foarte drag dumneavoastră. UNDP are o experiență vastă în a face toate acestea. Am oferit uh, sprijin unui uh, număr de unul din trei parlamente din lume. Deci unul din trei parlamente din lume a beneficiat de sprijinul nostru. Prin cooperarea noastră am oferit asistență în Africa, statele arabe, Asia de Sud, Uh, în ceea ce privește uh, probleme constituționale, administrative, reformă constituțională, precum și uh, construirea de capacități, supraveghere publică și redactarea unor cadre de politică și a unor legi pentru a susține energii regenerabile sau atenuarea schimbărilor climatice. UNDP și Uniunea Europeană au făcut un parteneriat pentru a susține statele eh, care trebuie să-și refine de pe urma crizelor și conflictelor. Este un domeniu principal al interesului eh, nostru și al parteneriatului pe care îl avem. Aici se include reducerea dezastrelor, prevenirea lor, eh, precum și redresarea și reabilitarea. După cum se subliniază și în raport, sprijinul oferit în aceste domenii a fost extins la peste 70 de state în ultimii 10 ani, din care peste 30 sunt uh, state fragile. De exemplu, în acest domeniu al uh, reducerii dezastrelor am ajutat 28 de state, prin care Haiti, Kazakhstan, Nepal, pentru a uh, pune la punct măsuri pentru a fi pregătite mai bine pentru dezastrele naturale, astfel ajutând aceste state să reziste mai bine viitoarelor uh, șocuri, astfel prevenind pierderea de vieți omenești și daunele materiale. Dați-mi voi să vă dau un exemplu în ceea ce privește Pakistanul, pentru a uh, avea o imagine mai concretă a lucrurilor. După uh, inundația din 2010 din Pakistan, am reușit să susținem 5,5 milioane de persoane în a-și reconstitui viața, în a uh, construi uh, rezistența la dezastre în aproximativ 4.000 de sate. Uh, ocuparea temporară a fost cea de care au beneficiat 1,3 milioane de persoane în Pakistan, iar 40% din ei au fost femei. Ora asta a devenit normă în programele noastre atunci când se creează locuri de muncă după redresarea din, de pe urma dezastrelor. Cel puțin 40% Uh, uh, dintre beneficiarii acestor eforturi sunt femei. Să nu uităm că parteneriatul nostru a dus la reducerea discrepanțelor și aici subliniez acest lucru între ajutor și dezvoltare, punând temeiul unor uh, dezvoltări durabile pe termen lung. În ceea ce privește munca noastră umanitară, redresarea imediată a fost o recunoaștere imediată a acestor contribuții. Iar, uh, din păcate, trebuie spus că anterior exista o dihotomie între acțiunea umanitară și um, recuperarea uh, timpurie. Dar acum uh, s-a redus această discrepanță și am devenit mai eficienți pe teren pentru că ne ocupăm de ambele aspecte. Știm că efortul umanitar și eforturile de redresare rapidă sunt paralele nu sunt etape succesive a unui proces. Prin urmare, dacă nu procedăm uh, în paralel, nu putem fi uh, eficienți și nu putem să susținem uh, munca umanitară. Prin urmare, aceste elemente merg mână în mână. Să nu uităm și importanța UNDP în tot acest demers, pentru că UNDP se află în aceste state înainte și după ceea ce se întâmplă aceste fenomene. Deci nu plecăm de acolo. Trebuie să rămâi, de fapt, într-un loc pentru a putea să creezi o punte între aceste două componente. Dați-mi voie acum să menționez parteneriatul care se subliniază în uh, raport în privința uh, inițiativelor legate de sărăcie cu uh, UNEP pentru că uh, lucrăm uh, împreună în cadrul statelor, în cadrul sistemelor și încercăm să ajutăm multe state în acest uh, domeniu. De asemenea, cooperăm cu Uniunea Europeană uh, în ceea ce privește programele uh, climatice, prin care uh, atenuarea schimbărilor climatice și uh, adaptarea la schimbări în Rusia și statele din Est sunt susținute. Încercăm să reducem emisiile cu aproximativ 170.000 de tone de dioxid de carbon sau echivalent de dioxid de carbon pe an în total. Așadar, în cadrul raportului uh, putem demonstra că dacă acționăm împreună cu dumneavoastră, uh, putem face lucruri importante și putem ajunge la progrese semnificative. Ideea este că trebuie să ne gândim ce altceva mai putem face pentru a îmbunătăți lucrurile pe viitor. Deci sunt anumite secțiuni din raport care privesc spre viitor. Trebuie să menționez clar uh, patru uh, aspecte unde credem că putem să ne descurcăm mai bine în parteneriatul cu Uniunea Europeană. Primul domeniu cu siguranță e reprezentat de uh, agenda de dezvoltare de după 2015 și discuțiile legate de parteneriatul pe care l-am putea avea în dialogul pe care îl poartă lumea astăzi în legătură cu viitoarea agenda a dezvoltării, care cu siguranță va schimba profund cooperarea noastră viitoare. În cel de-al doilea rând, haideți să vedem cum am putea să reducem sărăcirea și uh, obiective de dezvoltare ale mileniului mai aproape de agenda uh, schimbării climatice. E clar că deocamdată încă avem două uh, comunități uh, ale practicii. Uh, sărăcia pe de-o parte și uh, uh, dezvoltarea și uh, schimbarea climatică pe de altă parte. E adevărat că vorbim despre dezvoltare durabilă, dar atunci când comunitatea care se ocupă de sărăcie spune acest lucru, insistă pe sărăcie, bineînțeles, deși și dezvoltarea durabilă este esențială. Când vorbim cu comunitatea care se ocupă de problemele de mediu, spune, da, avem nevoie de dezvoltare durabilă, dar totuși mediul rămâne prioritatea. Prin urmare, cred că putem face mai multe. La UNDP există capacitatea de a intersecta mediul și sărăcia într-o manieră majoră uh, pentru a crea un nou model de afaceri pe viitor. Chiar cred că trebuie să nu mai vorbim despre uh, trade-off-uri și să încercăm să uh, vorbim despre câștiguri de ambele părți. Pentru că dacă nu facem asta, atunci pur și simplu învrășbim taberele și nu vom putea schimba modul în care acționăm pe teren pentru a putea să obținem dezvoltare durabilă ca și cadru coerent și integrat pentru a lupta cu sărăcia și pentru a obține dezvoltare durabilă în același timp. We talk the... Încă nu am ajuns în această etapă. Acum știm să vorbim despre această etapă, însă nu știm exact cum anume să o facem, să o realizăm concret mai bine pe viitor. Poate și pentru că și banii vin din direcții diferite. Acum, nu contează de unde vin banii. Politica, politica trebuie să fie una coerentă, trebuie să fie aceeași, pentru că dacă nu e aceeași, nu vom avea rezultate. Apoi, un al doilea element, energia. În inițiativa Secretariatului General ne dorim, inițiativ, ne dorim energie pentru toți, deci trebuie să facem mai multe în acest domeniu și UNDB este foarte bine plasată pentru a găsi acele soluții off the grid, din punct de vedere energetic, care să poată ajuta țările mai sărace. Și cel de-al treilea aspect, genul. Cum putem să punem accentul pe aceste chestiuni de gen în asistența pe care o acordăm. Ideea este că vrem să susținem femeile, dar, evident, ne putem, putem spera să facem și mai mult. Cum putem să introducem această idee în parteneriatul nostru? Și, în final, va trebui să continuăm cu activitatea noastră în prevenirea dezastrelor, reducerea situațiilor de conflict, post-conflict. Trebuie să facem acest lucru la nivel local. Am făcut acest lucru prin guvernanță, prin guvernanță și democrație, însă trebuie să punem un accent sporit pe dimensiunea locală, la nivel de democrație. Și în încheiere aș dori să subliniez faptul că raportul pe care îl publicăm astăzi demonstrează în mod clar felul în care parteneriatul dintre dumneavoastră și UNDP va încuraja dezvoltarea peste tot în lume și va aduce o plus valoare tocmai acolo unde trebuie. E o poveste de succes, o poveste de progres, domnule președinte, și e o poveste pozitivă, optimistă. Deci trebuie să Continuăm discuțiile noastre pentru a ne asigura că parteneriatul nostru va continua, se va aprofunda în anii ce vor urma în așa fel încât să aibă un conținut relevant și să influențeze într-adevăr agenda pentru a pune capăt sărăciei extreme, pentru a promova toate aceste valori ale noastre de dezvoltare durabilă. Și în încheiere aș dori să mulțumesc într-adevăr lui Antonio, pentru că el este cel care ne-a ajutat și care ne-a permis să facem toate aceste lucruri uh, din partea UNDP și vreau să mulțumesc pentru această colaborare foarte puternică din partea oficialilor UE. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you. Thank you very much, Rebecca. Since 2000... Mulțumesc, Rebecca. Din 2004, UE a contribuit cu 3 miliarde de euro la activitățile UNDP în 15 țări. În 115 țări. Și Sumele cele mai mari au fost primite de Irak și Afganistan, 400 de milioane de euro, după care Nigeria și Bangladesh. De ce Nigeria? E o țară mare, deci a primit bani mulți. Deci parteneriatul nostru este, se concentrează pe gestionarea situațiilor post-conflict. Și, domnule de Melo, așteptăm din partea dumneavoastră eventual după această prezentare inițială, să vedem felul în care UNDP-ul uh, are într-adevăr un avantaj competitiv în intervențiile sale în aceste regiuni și dacă într-adevăr așa este, care este acest avantaj competitiv? Încă o întrebare, domnule de Mela, către dumneavoastră. Există oare vreo nevoie pentru a ajusta aceste parteneriate, pentru a fixa eventual noi priorități pentru perioada și agenda de dezvoltare de după 2015. Și acum Rebecca ne-a lansat o provocare. Și anume, trebuie să ne organizăm în așa fel încât să existe o coincidență între ofertă și cerere. Deci nevoia care există și uh, oferta pe care o putem propune. Spre exemplu, agenda în ceea ce privește schimbările climatice. S-au propus 100 de miliarde Acum, banii aceștia trebuie să vină de undeva. Și acum, cum putem noi să facem în așa fel încât să intervenim în țările în care sunt cele mai vulnerabile față de aceste schimbări climatice? Spre exemplu, chiar și în țara mea, dacă vă uitați ce se întâmplă, inundațiile în Regatul Unit în ultimele săptămâni, uh, e teribil. E, și asta se întâmplă chiar în momentul în care noi discutăm. Și acum, cum putem să facem în așa fel încât aceste țări care se află într-o situație destul de periculoasă și care nu au uh, suficiente fonduri, să poată beneficia de o finanțare din partea UNDP. Poate ați putea uh, insista asupra acestui aspect ce anume putem face pentru generațiile viitoare, pentru atenuarea acestor schimbări climatice. Da, știu că trebuie să găsim un echilibru, dar uitați, asta e provocarea lansată de Rebecca, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. The... If you allow me, I would... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș face câteva observații preliminare și am să încerc apoi să răspund și la întrebările pe care dumneavoastră le-ați adresat. Honorable members of the European Parliament. Stimați membri ai Parlamentului European, stimați invitați, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie prin a începe să spun că programul de dezvoltare al Națiunilor Unite are drept uh, slogan, are drept titlu O viață demnă pentru toată lumea. Și este clar că acesta se desfășoară în cadrul parteneriatului UE-UNDP. Acest raport uh, oferă o viziune exhaustivă a unor activități deosebit de importante. 10 ani de muncă, care au început printr-un acord de parteneriat strategic semnat în 2004 și, mulțumită eforturilor stafului dumneavoastră și al nostru, putem spune că am reușit să ajungem la rezultate destul de importante. La început aș dori să subliniez importanța angajamentului nostru comun și a dialogului referitor la politici. Parteneriatul nostru funcționează foarte bine pentru că avem exact aceleași dorințe, aceeași atenție, aceeași uh, importanță acordată anumitor obiective. Avem parteneri strategici cu care putem discuta chestiuni legate de politice pentru a rezolva anumite îngrijorări în materie de dezvoltare. Și această colaborare a dat roade. Iată că avem acum agenda pentru perioada de după 2015. Suntem de părere că lupta împotriva sărăciei trebuie să fie însoțită de acțiune pentru dezvoltare durabilă și rezultatul trebuie să se afle înscris într-un cadru exhaustiv care se poate obține prin parteneriat, prin cooptarea tuturor organizațiilor internaționale, societății civile, actorilor interesați. Și atât că aici avem oportunitate pentru Uniunea Europeană și UNDP să acționeze împreună, prin recomandări înțelepte, care să poată să propună acele politici necesare tocmai pentru a ajunge la aceste rezultate. Dacă îmi putem permite, aș dori să adaug că din punctul nostru de vedere, la ceea, la, ceea ce, la, la ceea ce v-ați referit dumneavoastră, domnule președinte, și anume chestiunea resurselor, trebuie să poată fi rezolvată prin implicarea tuturor partenerilor. Nu credem că asistența pentru dezvoltare de tip tradițional este singurul răspuns posibil. Vom găsi răspunsul în momentul în care cu toții ne vom așeza la masa de discuție și vom analiza de ce anume resurse dispunem. Resurse în intern, dar și resurse care pot veni din diferite comunități, diferite țări de peste tot din lume și implicarea tuturor instituțiilor financiare, uh, de tip investițional și așa mai departe. Aceste diferite surse de finanțare pot fi aduse împreună și pot susține eforturile noastre, fără de care cred eu că rezultatul obținut nu va fi cel scontat și procesul de după 2015 se va derula prin diferite parteneriate din diferite regiuni ale lumii. Acești parteneri împreună ajung la aceleași concluzii, așa cum am, vom vedea de altfel și în întâlnirea noastră din Mexico de peste două luni și e clar că există deja anumite documente pregătitoare ale acestui eveniment în care reiese clar că există un consens, un consens de a mutualiza, de a pune împreună toate aceste resurse care să fie consacrate dezvoltării. Planul strategic pentru 2015 2017 are drept scop lupta împotriva sărăciei și oferă astfel noi posibilități de intervenție. Există trei domenii importante de lucru susținute în acest domeniu durabilitate, incluziune și reziliență, capacitate de adaptare. Și trebuie să încercăm să optimizăm rezultatele obținute din trecut și să vedem cum le putem îmbunătăți acolo unde este necesar. Există programe de cooperare care deja încă de pe acum dau roade în domeniul guvernanței, conflict, perioadă de preconflict, prevenirea conflictelor, perioadă post și este clar că această agenda are un, o dimensiune deosebit de importantă. UNDP este un actor deosebit de important și în procesele electorale și cooperarea noastră și anume asistența pe care o putem uh, oferi tuturor acelor țări pe care dumneavoastră le-ați menționat, mai ales în Africa, este deosebit de importantă. Spre exemplu, în Zimbabwe am conlucrat cu autoritățile de acolo pentru a redacta noua Constituție și datorită eforturilor făcute și de donatator, iată că acum Zimbabwe este în măsură să voteze noua Constituție. Și va avea loc un referendum. A avut loc un referendum în acest sens în 2013. Parteneriatul UNDP și Uniunea Europeană, mai ales Comisia Europeană în ceea ce privește asistența, este unul foarte uh, dezvoltat, având în vedere uh, faptul că am reușit să punem în comun resursele noastre și grupurile de lucru au conlucrat. Am reușit să răspândim experiența și competențele noastre și experiența noastră în situații de conflict, preconflict și postconflict a fost una foarte interesantă, mai ales, spre exemplu, în Côte d'Ivoire în 2012 am lucrat pe inițiativă comună acolo tocmai pentru a întări instituțiile și pentru a susține procesul de reconciliere după, imediat după violențele ce au apărut după alegeri în Angola, în Liban, parteneriatul nostru a susținut diferite programe și am reușit să deminăm anumite terenuri. Ca și rezultat, iată că acum există zone foarte clar delimitate fără risc de uh, mine. Am susținut de asemenea și anumite structuri de învățământ și, de asemenea, ne-am lansat și în programe de dezvoltare locală, mai ales în domeniul construcțiilor. Doamnelor și domnilor, aceste câteva exemple demonstrează în mod foarte clar felul în care cooperarea noastră poate, într-adevăr, să aducă o plus valoare în viața de zi cu zi a oamenilor și demonstrează felul în care parteneriatul UE-UNDP poate să acționeze în mod concret. Și sunt convins că toate aceste inițiative vor beneficia și mai mult de pe urmă unui dialog pozitiv. Uitându-ne la resurse, vom continua să conlucrăm pe viitor pe aceste trei axe pe care le-am menționat la început și care figurează și memorandumul de înțelegere. Deci prevenirea conflictelor, redresare. E clar, aceste aspecte sunt importante, sunt domenii deosebit de relevante și e, vor contribui la realizarea obiectivelor mileniului. Și de asemenea reprezintă și o contribuție importantă la scopul nostru comun și anume reducerea sărăciei. Să ajutăm pe acei oameni care într-adevăr au nevoie de noi. E nevoie de dialog pe acele politici referitoare la dezvoltare durabilă în perioada de după 2015 în cadrul conferințelor internaționale. La nivel internațional, Uniunea Europeană își dorește să promoveze acest uh, program de lucru și să-l discute cu toți partenerii UNDP. Schimbările globale cu care ne confruntăm necesită din partea noastră răspunsuri globale. Trebuie să facem față acestor provocări cu mult curaj, în așa fel încât să creăm sinergiile necesare pentru a avea rezultate tangibile. Iată că a venit momentul ca să ne gândim în mod atent la felul în care vom acționa împreună după 2015 și angajamentul nostru să fie cât mai țintit cu putință, în așa fel încât să reușim să ne apropiem cât putem de mult de viziunea noastră de viitor. Mulțumesc! Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Di Mello. Mulțumim domnului de Demelo. Acum aș dori să-i rog pe colegii mei să își aducă contribuția, dar vă rog să nu uh, interveniți uh, mai mult de două minute, pentru că s-au scris foarte mulți colegi la cuvânt. În primul rând, Ricardo. Cortez Lastra. Muchas, muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult, Rebecca, pentru prezența ta și uh, încă de pe acum zic că uh, pe curând, pentru că e clar că noi vom menține această colaborare strânsă cu tine și cu NDP și e clar că aceasta pe viitor se va întări. Pentru că totul pare să indice că toate aceste noi răspunderi vor aduce cu sine, e clar că vor aduce și o cooperare sporită. Și cu noi și cu Parlamentul European și cu Uniunea Europeană. Noi în comisia noastră întotdeauna am lucrat pe aceste subiecte și am avut întotdeauna o dorință de a avea politici de cooperare, atât în țările din America Latină, politici de dezvoltare și, de altfel, raportorul nostru, uh, aici, așezat lângă mine, Berman, vă va vorbi despre asta. E clar că America Latina a fost întotdeauna un subiect important și prioritar pe agenda noastră de lucru. Și, de altfel, și Consiliul a spus recent, așa cum a cerut grupul nostru politic, că relațiile se vor îmbunătăți și cu Cuba. Deci ne dorim un nou impuls, un nou avânt pentru cooperarea pentru dezvoltare. Și am, uh, evident, trebuie să vedem ce se va întâmpla cu țările cu venituri medii care reprezintă, de fapt, în număr de populație, cam 70% din uh, cei săraci din lume. Și am reușit să uh, avem un regulament pentru cooperarea noastră pentru dezvoltare, care are drept scop să punem capăt atât sărăciei cât și inegalităților, prin conlucrarea cu autoritățile locale în America Latină. Acum, știi foarte bine că noi suntem un aliat și că această regiune este deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană, nu doar pentru creșterea sa economică, ce ar putea reprezenta un atu și pentru noi, și dar de asemenea și pentru faptul că această regiune, în ședințele și întâlnirile la nivel internațional, a reprezentat un adevărat aliat. Spre exemplu, când vorbim despre schimbări climatice, când vorbim despre uh, uh, supravegherea financiară. Deci noi, Uniunea Europeană, vrem să continuăm această luptă împotriva inegalităților, vrem să continuăm acțiunea noastră pentru justiție socială, spre exemplu, Columbia, E un caz foarte bun în care vrem să consolidăm și procesul de pace. Și acum, la final, aș avea și o întrebare, o întrebare simplă. Care este rolul Americii Latine, după părerea ta, în definirea viitoarei cooperări pentru dezvoltare în contextul obiectivelor mileniului după 2015 și care sunt posibilitățile concrete pe care le poate avea America Latină, care este rolul pe care îl poate juca Uniunea Europeană tocmai în această viitoare cooperare pentru dezvoltare durabilă, așa cum spunea și domnul Demelo. Mulțumesc! Uh, I would like to ask colleague uh, Ignacio are cuvântul acum domnul Sala Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să urez mult uh, bun venit, doamne Grinspan, și să o felicit pentru rezultatele notabile pe care le-a obținut în munca sa. Și e clar că acest lucru se poate spune despre toate programele dezvoltate de către UNDP și această colaborare uh, lină cu noul director, domnul de Melo. Deci vedem că premisele sunt foarte bune și vom avea rezultate cu siguranță strălucitoare și mai strălucitoare pe viitor. Acum, de când s-a semnat acordul de asociere, Eh, noi în ultimii ani putem spune că am urmărit îndeaproape felul în care s-a putut reduce sărăcia peste tot. Și e clar că în ultimii ani, cel puțin în ultimii trei ani, am observat că s-a redus cu aproape 30%. Apoi, alte boli, au existat anumite boli care, spre exemplu, de asemenea au fost, au putut fi prevenite mai bine decât s-a făcut pe trecut, în trecut, spre exemplu, malaria. Și știu că uh, au apărut între timp anumite variabile care poate au perturbat oarecum felul în care s-au desfășurat anumite programe. Uh, spre exemplu, la nivel financiar, numărul de resurse financiare, cantitatea de resurse financiare de care putem uh, dispune. Da, pe viitor, ceea ce este important este să combinăm obiectivul de reducere a sărăciei cu obiectivul de dezvoltare durabilă. Aceasta este, aceasta este dezbaterea pe care o putem avea la Națiunile Unite și aceasta este dezbaterea pe care ne dorim și la Uniunea Europeană. Și în acest context e clar că în anumite state membre se încearcă o prioritizare a acestora. Acum, la Rio s-au stabilit care sunt obiectivele de dezvoltare durabile? și aș vrea să știu dacă dumneavoastră credeți că se pot concilia aceste, aceste două aspecte. Și încă o întrebare și voi încheia. Um, în regiunile în care există conflicte deosebit de violente, e clar că acolo nu se poate vorbi despre realizarea obiectivelor mileniului. Însă, am putea să abordăm un alt aspect și anume tema locurilor de muncă, a muncii în general pentru că știm că există un raport recent al Organizației Internaționale a Muncii și se face acolo o diferență și o, o clasificare, muncă formală, informală, salarii, venituri. Bun, cum putem eventual, eventual să preluăm acest subiect și cum îl putem înscrie în acțiunile noastre viitoare? În orice caz, vreau să vă mulțumesc, vreau să mulțumesc și domnului raportor, domnul Berman, pentru eforturile făcute și domnului Cortes pentru observațiile sale referitor la America Latină și referitor la uh, această regiune deosebit de importantă pentru Uniunea Europeană și, eventual, dacă reprezentantul Comisiei Europene ar putea să ne prezinte mai în detaliu ce anume se va întâmpla și care vor fi programele mai concrete, care vor fi instrumentele financiare de care această regiune se va bucura pe viitor. Mulțumesc! Sí, muchísimas gracias tanto a Ricardo Cortés como a Ignacio. Mulțumesc foarte mult atât domnului Cortés cât și domnului Salafranca pentru aceste intervenții Aș dori să vorbesc mai în detaliu despre agenda de după 2015 și țările cu venituri medii. De ce? Pentru că sunt două aspecte importante. Lumea nu va reuși să rezolve problemele schimbărilor climatice și a dezvoltării durabile dacă va exclude aceste țări. Și atunci, care va fi câștigul acestor țări cu venituri medii Uh, nu vor fi dacă nu reușim să rezolvăm aceste obiective de schimbare climatică și de dezvoltare durabilă. Trebuie să le rezolvăm, dar împreună cu aceste țări. Deci să nu vedem lucrurile pe dos. Și atunci ne putem pune întrebarea următoare. Cum anume le vom putea coopta la aceste eforturi, în așa fel încât ele să participe la efortul comun și să nu fie doar un efort la nivel regional? Mie mi se pare că țările cu venituri medii știu foarte bine faptul că această temă a finanțării pentru dezvoltare este o temă care merge mult mai departe decât pur și simplu asistența sau ajutorul ca și un instrument unic pentru cooperare internațională. Aceste țări sunt dispuse să participe în mod mult mai puternic și activ la tot ceea ce se numește cooperarea sud-sud, într-un schimb de experiențe, de cunoștințe mult mai puternic. Însă, mie mi se pare că aici mai intervine și un alt element. Nu putem avea o dezvoltare durabilă dacă nu includem și sectorul privat în, în, în momentul în care vorbim despre dezvoltare durabilă. Și țările cu venituri medii trebuie să fie cooptate și să preia toate aceste bune practici de cooperare cu sectorul privat, în așa fel încât să poată să facă față schimbărilor climatice și să poată să fie la înălțimea așteptărilor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Deci aici nu mai vorbim de ajutor, nu, nu, nu, vorbim de finanțare pentru dezvoltare, de îndeplinirea anumitor scopuri de dezvoltare durabilă. Și nu putem obține toate aceste lucruri dacă excludem țările cu venituri medii. Pentru că asta ar însemna că începem cu stângul, pur și simplu. Și mi se pare că aceste țări cu venituri medii sunt gata să participe la soluție și să, să rezolve această problemă. Deci e un element important în materie de modificare a agendei de lucru. Și, mai mult decât atât, cred eu, mai există și o altă problemă. Dacă vă uitați bine, există o clasificare făcută de Banca Mondială. Țările sărace, țările cu venituri medii, țări cu venituri înalte și și nu mai rămâne nimeni în țările sărace, da? Adică treptat, multe din aceste țări au emigrat spre o altă rubrică. Și atunci, grupul de țări cu venituri foarte mici a devenit un grup foarte redus. Cam 10 țări. Deci, cu venit mic până la mijloc. În ultimii 15 ani, aceste modificări au avut loc în ultimii 15-20 de ani. Și atunci ne, mai punem, ne putem pune întrebarea care mai e logica acestei rubrici, acestei categorii. Dacă vorbim despre țări cu venituri medii, includem aici și Cap Verde și includem și Argentina. Deci, vedeți, e o discrepanță. Oarecum, într-un oarecare sens, va trebui totuși să găsim o soluție. Și știu că asta a fost o întrebare specifică a domnului Salafranca. Oare nu cumva ar trebui să, ar trebui să abordăm tema vulnerabilității și a conflictului? Pentru că foarte multe țări care încearcă să facă efortul pentru a atinge obiectivele mileniului sunt țări care se confruntă cu crize și conflicte permanente. Și Și iată că acum apropii de concluzii, pentru că nu pot să răspund la toate întrebările, dar vreau doar să mai fac următoarea observație. Noi nu vom reuși să punem capăt sărăciei dacă nu avem o cale diferită, o metodă diferită de a opera pe viitor. Trebuie să facem lucrurile în mod diferit. Și voi încheia. Oamenii care trăiesc de pe urma ecosistemelor sunt de fapt, două milioane de persoane peste tot în lume care trăiesc de pe urma ecosistemelor. Noi nu vom putea să le includem în piața muncii aceste persoane. Deci va trebui să avem o politică de sprijin pentru durabilitate și pentru aceste persoane, în așa fel încât acestea să nu mai fie, să nu mai trăiască în sărăcie. Și nu le vom putea include pe piața muncii, pentru că nu vom avea suficiente surse de locuri de muncă plătite pentru a coopta și aceste persoane. Deci, aici începe lupta împotriva sărăciei și e clar că aici trebuie noi să începem să acționăm, fără de care ne vom confrunta cu un eșec și nu ne vom atinge obiectivele. Timpul trece foarte repede, doream să fac doar câteva observații. S-a anunțat că Deliul, uh, uh, orașul Delhi este cel mai uh, poluat din lume, Bangladeshul, țara cel mai puțin dezvoltată, Uh, și-a axat uh, dezvoltarea pe atenuarea schimbărilor uh, climatice, dar continuă să se autopolueze. E o chestie, chestiune foarte interesantă. Domnul Bill Newton Dan, domnul John Leinen și Miguel Martinez în această ordine sunt rugați să pună întrebările, să facă prezentări. Nu uh, o să fac o prezentare, ci o să pun o întrebare, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezență. Am avut uh, plăcerea să vă întâlnesc și când am fost cu delegația la New York. Vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați reîntors la noi. Problema în următoarele 20, 30, 40 de ani e să nu pierdem uh, de partea noastră opinia publică. Cu internetul, cu promovarea arabă și așa mai departe, uh, trebuie să uh, menținem opinia publică de partea noastră și se aplică acest lucru și schimbărilor climatice și dezvoltării și practic tuturor domeniilor în care suntem implicați noi politicienii. În țara mea, Regatul Unit, Uh, extrema dreaptă a uh, câștigat uh, foarte mult teren pentru a și extrema dreaptă militează pentru tăierea ajutorului pentru dezvoltare pentru a combate efectele inundațiilor. Rebecca, e o întrebare pe care doresc să ți-o pun ție. Ce poți face tu pentru a-ți vinde Uh, ideile tale pe care noi cu toții le împărtășim opiniei publice, nu numai uh, în țările bogate, ci și în celelalte. Trebuie să încercăm să ne putem transmite mesajul. Uh, e greu acum să ajungi la opinia publică, să nu mai vorbim doar la nivel de guverne și de parlamente. Ce, o să inten- ce intenționezi să faci? știu că... Deci sper că vorbei doar de Regatul Unit. Ciolainen. Bun venit, Rebecca dacă ne uităm la uh, raportul uh, UNDP, uh, e foarte interesant. Spui că parteneriatul în domeniul uh, protecției mediului și al energiei, parteneriatul dintre noi este relativ uh, nou și totuși acoperă o mare parte din prezentarea ta și cred că el va dobândi și mai multă importanță pe viitor, deci dezvoltarea durabilă în cei trei piloni. Vorbim adesea despre transferul de tehnologie dinspre noi, spre ei, să zicem. Și un transfer care e necesar, dar uh, există totuși tehnologii și la fața locului și așa cum spuneai și tu, trebuie ca populația locală, aceste uh, două miliarde de persoane care trăiesc de pe urma ecosistemelor să uh, își folosească capacitățile, experiența pe care o dețin pentru a trăi de pe urma ecosistemelor și să aducă și o valoare adăugată economiei și, bineînțeles, și uh, situației uh, Uh, sociale. Aș dori ca cooperarea noastră, deci între Uniunea Europeană și UNDP, uh, stimulează, deci sprijină tocmai capacitățile locale pentru a ne asigura că situația se îmbunătățește. E un privilegiu pentru noi să dăm cuvântul domnului Martinez. E unul dintre foștii dumneavoastră colegi. Gracias, eh, amigo Dero. Eu, eh, cred, eu lo primero que yo... Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, evident, doresc să urez bun venit atât Rebecca, cât și lui Antonio, cât și colegului Frutoso de Melo. Și e clar că de fiecare dată o conversație cu Rebecca e o sursă nemaipomenită de informații interesante. Și sunt bucuros să aflu și de asta de altfel face parte din uh, meritele sale personale. Uh, sunt bucuros să aflu că lucrurile merg atât de bine în țara dumneavoastră în momentul de față și că ați putut contribui la lansarea acestor politici. Evident, așa cum au spus și colegii mei, nu putem decât să ratificăm acest angajament din partea Parlamentului European în mod clar. Și anume să continuăm și să colaborăm cu un UNPD, DP, și să încurajăm din răsputeri munca pe care Comisia Europeană o realizează sau munca pe care Uniunea Europeană în general, prin acțiunile sale și evident și Parlamentul European are un rol deosebit de important aici, o realizează. Astăzi putem spune că e o zi de sărbătoare. Însă există anumite elemente deosebit de importante. Unii dintre noi ne bucurăm de faptul că există peste 100 de ani de existența anumitor uh, organizații internaționale care acționează. Și clar că acest lucru vor fi elemente importante de dezbătut în perspectiva alegerilor europene ce vor veni în luna mai. Am primit o copie a acestui raport și îl voi citi cu atenție. Și aș mai face un comentariu eu, ca și vicepreședinte al Parlamentului, sunt, sunt uh, foarte, foarte angajat. Lucrăm câte 12 ore pe zi. Și e clar că doar așa ne putem asigura că suntem ascultați. Nu uitați că există foarte multe persoane în Uniunea Europeană care nu vorbesc decât o singură limbă. Și nu înțeleg decât o singură limbă. Deci asta ar însemna că tot ceea ce facem noi aici și care este transpins, e bine, trebuie ca cetățenii să-l poată înțelege, să-l poată considera a fi propriul lor proiect. Și Asta mă îngrijorează pe mine în ceea ce privește în acest document. Dacă acest document va fi publicat doar în această limbă, atunci excludem 65% din cetățenii europeni care nu vor mai înțelege ce facem noi în acest domeniu. De aceea, nu pot decât să vă vorbesc despre acest lucru, pentru că o competență a mea ca și vicepreședinte a Parlamentului și cer ca acest document să fie tradus și în celelalte limbi ale Uniunii Europene. Poate nu toate, dar trebuie să fie tradus în așa fel încât cetățenii să-l poată citi, pentru că aceste elemente trebuie să fie cunoscute de cetățeni. Nu e ca și cum am vorbit de un produs de lux. Nu! E o muncă plătită din buzunarele contribuabililor și contribuabile trebuie să înțeleagă despre ce este vorba. Și așa cum spunea și domnul Newton, dacă cetățenii britanici ar ști exact ce se face, cred că n-ar mai îndrăzni niciunul să uh, ceară, uh, mă rog, în rândul oamenilor politici, să ceară reducerea ale bugetelor consacrate cooperării pentru dezvoltare. Și un ultim comentariu. Evident, nu pot să evit să vorbesc despre aceste lucruri. Suntem cu toții parlamentari și e clar că fiecare aparține grupului sau politic. Și fiecare ia cuvântul în funcție de asta. Și nu e un mister. Fiecare știe cărui grup aparține. Și mm, grupul nostru este cel mai solidar și cel mai internaționalist. Deci noi aici tocmai despre asta discutăm, cooperare pentru dezvoltare și e clar că asta e o idee oglindită în firea noastră, în mod uh, profund. Și nu spun acest lucru așa ca un fel de cuvinte frumoase, declarație frumoasă. Nu, spun asta din convingere, din convingere. Vom continua colaborarea pe care o avem cu dumneavoastră, vom colabora această cooperare și vom reuși să aprofundăm gândirea noastră și să conlucrăm cât mai bine cu putință pentru a ne atinge toate obiectivele. Datorită faptului că nu avem prea mult uh, timp, uh, continuăm. Se vede că se apropie alegerile. Norbert acum. Mulțumesc. Uh, eu o să vorbesc în limba mea, în limba germană. Aștept să vă puneți căștile, deci. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă, foarte cuprinzătoare, pe care ne-ați făcut-o astăzi. Din experiența mea, vă pot spune că cooperarea între Uniunea Europeană și UNDP funcționează, funcționează chiar bine. Aveți engleza pe canalul 2. Deci, aș dori să repet faptul că cooperarea între noi funcționează foarte bine. Am constatat acest lucru în mai multe țări în curs de dezvoltare. S-a dat deja numele uh, Zimbabwe și am constatat că instituțiile noastre cooperează foarte bine, dar sigur că se poate întotdeauna și mai bine, e loc de mai bine. Și aici o să vă dau un exemplu negativ. Aș dori să uh, să văd ce putem face pentru aceste exemple negative. În țările în curs de dezvoltare, uh, Uh, au avut loc dezbatere în legătură cu sursele regenerabile de energie și miniștrii pentru uh, dezvoltare sau miniștrii de mediu nu știu cu cine ar trebui să dialogueze, nu știu dacă ar trebui să contacteze ONU sau uh, Uniunea Europeană sau state membre și după aceea sunt, sunt contactați înaintea noastră de statul chinez, de ong și așa mai departe. Deci aș dori să știu cum am putea să cooperăm mai bine Uh, dialogul cu aceste țări și cum să, putem să creăm uh, sinergii. Și apoi în legătură cu obiectivele de dezvoltare a mileniului până în 2015. Unul dintre aceste obiective e foarte important, îl reprezintă energia durabilă. Uh, e un obiectiv la care s-a referit și Ban Ki-moon. Deci aș dori să știu cum am putea noi să cooperăm pentru ca acest obiectiv să fie cu adevărat inclus pe listă. Mulțumesc, Norbert, acum Ana Gomes. Rebecca, întotdeauna e o plăcere pentru noi să îți urăm bun venit în rândurile noastre. Știu că eu uh, sunt un uh, suporter fervent al uh, ONU și al uh, acestei cooperări între Uniunea Europeană și UNDP. Dar trebuie să mărturisesc că sunt tot mai dezamăgită în legătură cu uh, faptul că facem discursuri frumoase, pompoase, dar nu trecem adesea de la vorbe la fapte și uh, acest, uh, această afirmație e valabilă în egală măsură pentru NDP și pentru Uniunea Europeană. Cred că ne revine o misiune foarte importantă. Colegul Newton uh, Dan s-a referit la felul în care trebuie să îi convingă pe contribuabil, pe opinia publică, dar cred că dincolo de convingerea contribuabililor a opiniei publice, pentru a contracara tendințele la care s-a referit el, aceste tendințe reacționare la care a făcut aluzie, cred că trebuie să convingem opinia publică din țările în care uh, uh, cheltuim banii contribuabililor noștri, unde derulăm proiecte. Și Mm, într-adevăr, facem tot ce trebuie pentru a obține guvernanță, dezvoltare durabilă, pentru a atinge OMD-urile, însă nu putem să uh, ignorăm chestiuni esențiale precum uh, guvernanța democratică și drepturile omului. Am uh, deschis această prezentare Uh, e un fel de test, uh, adesea uh, fac astfel de teste, aveți exemple minunate ale proiectelor noastre comune în multe țări. Iau un, așa un fel de test, ca țară de test, Etiopia. E țara cu populația cea mai mare, pe locul 2 în Africa, are uh, sediul Uniunii Africane, e un uh, Uh, principal client al uh, ajutorului pentru dezvoltare, joacă un rol foarte important în uh, combaterea schimbărilor climatice, dar această pagină despre Etiopia este lamentabilă. Nu se spune nimic despre rolul societății civile. civile. Societatea civilă nu poate să activeze pentru că legea Sharia îi interzice că e vorba de organizații de mm, non-guvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. Mulți activiști, jurnaliști sunt în închisoare, nu ă, se spune nimic despre ei. De asemenea, există acest program de confiscare a terenurilor care îi ă, împiedică pe cei care, pe, pe fermieri, pe agricultori să trăiască și ă, din această prezentare reiese că Etiopia e un exemplu de succes, e îngrozitor. Președintele. That is very kind of you, Nerj. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Deva. Rebecca, bineînțeles că ne aflăm într-un tip de cooperare ideal. Însă, aș dori să lansez o provocare. Sunt obligat să vă părăsesc pentru a uh, prezida o, un seminar organizat de socialiști și democrație pe tema uh, cooperării pentru dezvoltare și a implicării Uniunii Europene, dar poate ar trebui să ne facem puțin autocritica Chiar dacă am adoptat uh, un instrument de cooperare pentru dezvoltare care încearcă să stabilească prioritățile potrivite în acest domeniu al combaterii schimbărilor climatice, al democrației, drepturilor omului, al creșterii uh, cu potențial de incluziune și așa mai departe, există totuși provocări pe care cred că ar trebui să le abordăm mai bine. Și aici mă refer mai ales la managementul democratic al provocărilor majore, de exemplu a împărțirea resurselor naturale, a zăcămintelor naturale. Ar trebui, cred că, să organizăm o conferință mondială despre cum fiecare ar trebui să primească partea pe care o merită, că e vorba de țări sau de persoane. Uh, Uh, deci cum putem să uh, organizăm acest proces în mod democratic? Credeți că Uniunea Europeană face destul? Da, cred că putem face mai mult aici. Cum putem organiza o gestionare democratică a zăcămintelor, a resurselor între țări, între continente și așa mai departe? Și aici, bineînțeles, că trebuie să revenim la principiile de bază, de la leagăn până la uh, mm, uh sfârșitul procesului și așa mai departe. Apoi trebuie să vedem uh, care sunt problemele legate de populație. Deci, uh, cu cât ai mai, multe, mai mulți oameni pe metru pătrat, cu atât uh, organizarea țării trebuie să fie mai eficientă pentru a ne asigura că interesele fiecărui cetățean sunt respectate. Țările bogate din Europeană au o experiență vastă în acest domeniu, uh, cu, deci, pentru că sunt țări foarte dens uh, populate deci uh, avem uh, experiență, avem know-how pe care le putem transmite uh, celorlalte țări. Sigur că nu ar trebui să avem o cooperare la fel ca cea din domeniul dezvoltării, dar Uniunea Europeană ar putea să-și aducă contribuția. Apoi, la fel și în ce privește statele fragile. Nu cred că Uniunea Europeană ia suficiente inițiative. Avem o astfel de strategie din 2007-2008 încoace privind statele fragile. Uh, Ehm, dar Uniunea Europeană nu cred că ia suficiente inițiative în acest domeniu. Și aș dori să vă rog să dați o fată de mai mult spirit critic pe aceste subiecte, unde Uniunea Europeană ar putea să fie mai performantă. Da, ehm, sunt conștient de faptul că e un subiect foarte ehm, important și am putea să mai discutăm și avem doar o oră la dispoziție, deci o să continuăm în limba engleză pentru că interpreții trebuie să ne părășească. Uh, deci, cu permisiunea dumneavoastră, vom uh, continua dezbaterea până la sfârșitul ei, până terminăm. Nu știu dacă uh, mai dorește cineva să ia cuvântul în engleză. În orice caz, Rebecca, ai mai multe răspunsuri de dat și îl, vă, îl rog și pe domnul de Melo să intervină. Deci, Rebecca, dorești să începi tu?